ca fiind uh, confirmate. Comisia Jurii a făcut următoarea corectură la un text adoptat de către Parlament. Este vorba despre o corectură la uh, regulamentul 596 din anul 2009 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la adaptarea unor acte legislative uh, a unei, a unei proceduri de regulament cu control. Este vorba despre partea a patra. Urmează acum o listă lungă de numere, este vorba despre documentul Comisiei a Consiliului, pe care nu doresc să vi le mai citesc. Puteți să le citiți și să le descărcați pe Seance on Direct și în felul acesta câștigăm și noi și dumneavoastră timp. Trecem acum la planul de lucru. Proiectul de ordine de zi definitiv, care a fost decis pe 9